Acest deci, Is there anybody who lost this yesterday evening? Și-a pierdut cineva agenda aseară? Această agenda cred că este a unei persoane de naționalitate italiană. Domnul Caramagi, poate? Ați văzut această agenda pe pupitrul lui? Poate apare. Dacă nu, îl voi da secretariatului pentru a transmite agenda domnului Caramagi. Cred că este a lui. Bună dimineața! Sper că prima zi nu a fost uh, foarte dificilă pentru, pentru dumneavoastră. Continuăm uh, agenda, ordinea de zi, ajungem la punctul 6 uh, și uh, ne vom, vom vota bugetul Există amendamente care se referă la uh, bugetul uh, pentru comisie pentru anul 2007. Așadar, putem vota doar aceste amendamente care ne-au parvenit. Doamna Trüppel și-a asumat responsabilitatea de a de a coaliza, de a coagula interesele grupului nostru. Au existat 59 uh, de amendamente din partea colegilor. Amendamentele care vor fi adoptate în urma votului, votului vor fi mai apoi înaintate Comisiei pentru Bugete pentru a fi analizate de către membrii acestei comisii. Sperăm că amendamentele noastre vor fi mai apoi înaintate plenului. Doamna Trupel dorește să ia cuvântul înainte de a începe votul. Îți mulțumesc, Doris. Pentru noi membri, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre fundalul acestui, acestei discuții și uh, câte ceva despre motivul pentru care sunt în continuare raportor. Din uh, ultima Uh, legislatură, sunt membru al acestei comisii și de asemenea uh, membru a Comisiei pentru Bugete. În cadrul uh, Comisiei pentru Bugete am pornit de la premisa că eu trebuie să lupt pentru obținerea de noi fonduri pentru politica de culturală a Uniunii Europene. De asemenea, am luptat și pentru industria audiovizuală, pentru că filmele bune sunt deosebit de importante pentru creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor europeni. Aceasta a fost responsabilitatea pe care mi-am asumat-o și doream să o iterez pentru a vă arăta de ce m-am implicat în, această, în acest domeniu politic. Ați uh, văzut deja că au fost introduse o serie de amendamente, așa se întâmplă de obicei, după cum a explicat doamna Doris Pac. Comisia uh, face primul buget preliminar până în vară, mai apoi Consiliul uh, analizează propunerea și Consiliul începe de obicei să taie anumite rubrici. Lucrul acesta ne supără pe noi, în special pentru că, în ceea ce privește cultura, Uh, considerăm că fondurile sunt necesare pentru a ajunge la inima cetățenilor europeni, mizând pe politica uh, comunicării, de comunicare. Tocmai de aceea noi am uh, cerut ca propunerile inițiale ale Comisiei să fie readoptate și astfel să fie înlăturate toate tăierile operate de către Consiliu. Acesta este jocul politic care are loc întotdeauna între toate instituțiile politice. Consiliul la prima lectură susține că trebuie să acordăm cât mai puține fonduri, iar noi la o a doua lectură uh, trebuie să demonstrăm Consiliului că avem nevoie de fonduri pentru a sprijini un domeniu foarte important. Acum, toate aceste amendamente, practic, uh, au drept obiectiv eliminarea tuturor uh, tăierilor bugetare operate de către Consiliu. Dorim uh, ca proiectul preliminar de buget propus de comisie să fie uh, repus uh, în drepturi. Există de asemenea o serie de amendamente asupra cărora am ajuns la un, un consens cu toți membrii. Există de asemenea amendamente controversate pe care trebuie să le votăm punct cu punct. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, vom vota în două părți. Pe primele patru pagini aveți cele 30 de amendamente pe care le vom uh, vota în bloc. Asta pentru a ști uh, cu toții ce avem de făcut. Domnul Cucec acum însă. Solamente informarle que desearía retirar las enmiendas 50... Mulțumesc. 58 de la 58 și 36 și 58 38 trebuie să fie rediscutate. Repet. L-a scos Deci, repetăm, aceste amendamente au fost retrase. It's yours. Ah, yes. Please take it. Thank you very much. Okay. So, uh, please, nehmen Sie Ihre, uh, Ihre voting list. Vă rog să luați lista de vot. După cum ați aflat deja, primele patru pagini se referă practic la reinstituirea fondurilor care ne-au fost uh, luate de către Consiliu. Votăm în bloc? Trebuie să îmi spuneți cine este pentru reinstituirea acestor fonduri, cine e împotrivă. Există abțineri? Nu. Am adoptat în unanimitate. Trecem acum la votarea amendamentului 5822. Cine este în favoarea acestui uh, amendament? Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri? 565. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. 5866. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. un amendament oral din partea colegului Belet. Domnule Belet, aveți cuvântul. Um, uh, thanks, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o mică modificare în uh, observație. E următoarea frază. Susțin crearea programelor pentru canale locale și regionale inclusiv transfrontaliere. Și solicit susținerea tuturor colegilor, atât din celelalte grupuri, cât și din grupul meu, pentru această modificare. Mulțumesc! Understand? A înțeles toată lumea despre ce e vorba? E cineva împotrivă? Dacă nu, vom vota. Votăm acest amendament al domnului Bele. cine pentru? Împotrivă? 4, 5. 5 împotrivă și restul pentru. Bun. 5, 8, 5, 6 nu e același. 5, 8, 7, 5867, raportul și verzi, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral al membrilor Papa Nicolau și Scuria. Cine dorește să le explice? Vă rog. Domnul Scuria. Nu știu dacă colegul Papa Nicolau este, nu? Iată, acum a intrat în sală. Domnul Scuria, vă rog, explicați nu avem timp să-l așteptăm. Georgios, uh, vă rog să citiți amendamentul oral. Είχαμε μια προφορική ε, τροπο, τροπολογία, κυρία Πρόεδρε. Un amendament oral, doamnă președinte. Textul definitiv este pentru crearea unei rețele de informare directă cu un punct de uh, contact oficial, statele membre trebuie să um, comunice cazurile de furt, trafic ilicit, uh, de bunuri artistice uh, sau părțile unor monumente istorice protejate, părțile infrastructurii acestora. și Vă rog să citiți, spune doamna președinte. Sunt de a, e nevoie de acord între punctele de contact pentru a evita furturile și traficul ilegal de bunuri culturale și contacte între aceste puncte cu unele dintre țările vecine și mediteraneene. Deci, aliniatul 46 pot fi uh, combinate în următoarea versiune. Punctele de contact pot să cadă de acord asupra unor uh, măsuri pentru a lua aceste măsuri și unele dintre aceste puncte de contacte ar putea să uh, stabilească legături cu țările vecine și mediteraneene. Domnule Scuria, am o întrebare. Ce înțelegeți prin furt? Furt uh, în momentul de față sau uh, furt care a survenit cu mulți ani în urmă? Presupus furt. Ce înțelegeți prin hot, uh, furt? furt care a avut, are loc acum sau uh, vă referiți la o acțiune întreprinsă cu 100 de ani în urmă? Îmi puteți explica ce înțelegeți dumneavoastră prin noțiunea de furt? Βεβαίως, κυρία Η, αρχαιοκαπηλεία και στις μέρες μας αποτελεί... Furtul uh, obiectelor de artă. Este un fenomen internațional care trebuie abordat direct. Face parte din crima organizată internațională. De aceea trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen. În țările mediteraneene, hoții vin uh, tocmai uh, având în vedere valoarea bunurilor care pot fi furate și dorim uh, aici să fie abordate probleme legate de competență. Și în amendament cerem uh, să se ia măsuri în comun pentru a lupta împotriva acestor furturi. Este un fenomen uh, care are loc în continuare. Așadar, e vorba de furt în momentul de față, nu vă referiți la trecut. Bun, nu vă referiți la altarul de uh, Pergamon sau cine știe ce. Asta era durerea. Bine, am înțeles la ce vă referiți. Cine este în favoarea acestui amendament? Ridicați mâna. Încă o dată, vă rog. Cine e împotrivă? Doisprezece la doisprezece. Să respingem e respins. Avem egalitate, respinge. Trecem la amendamentul 5857. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Adoptat. 5858. Belly Pack, Kelly Smith. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 5848. Fisa sa Excela. A, e caduc. Atunci 5840 uh, cade. Trecem la 5855. Cine e pentru? Împotrivă. Treisprezece la șapte se adoptă. Amendament oral, Milan Mon, Aixela Fiza. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Milan Mon. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un amendament eh, foarte scurt eh, ca să evităm eh, confuziunele. Este vorba pur și simplu de un text care, în care se suprimă o referență explicită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 Împotrivă. 13 la 4. La 5 sau 6. Se adoptă. 5, 8, 4, 5. Mănescu. Cine e pentru? Împotrivă. Majoritatea a fost pentru 5, 8, 4, 6. Mănescu. Cine pentru? Se adoptă. 5, 8, 2, 4. Cine pentru? Cine împotrivă? Se adoptă. 5, 8, 3, 9. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. 5, 8, 2, 5 din partea raportorului. Cine e pentru? Uh, Scuzați-mă. Vă rog să întrebați uh, și cine se abține, pentru că există persoane doritoare. Uh, întotdeauna sunt întrebate persoanele, uh, sunt întrebați membrii care se abțin. 5, 8, 2, 5. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Nimeni. 5, 8, 4, 3. Există o abținere. 5, 8, 4, 3. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Domnul Martin. Mulțumesc. Se adoptă. 5, 8, 1, 7. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă, uh, abțineri se adoptă. 5, 8, 4, 2, care este caduc. Trecem la 5, 8, 2, 0. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Cinci, opt, patru, unu. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 2, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 8, cine e pentru? Doamna președinte, își cere scuză. 5, 8, 2, 8, cine e pentru? A, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 8 împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament oral uh, Milan Mol. Mulțumesc. S-a făcut o observație referitoare la Canada și se vorbește aici de sprijinirea studiilor în Statele Unite și în Canada inclusiv. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 5123. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5862. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 5837, Maria, ai retras acest amendament și 5860 de asemenea. Bine. Atunci trecem la amendamentul oral al domnului Belet, nu? Am terminat atunci? Toate bune. Primul, acesta a fost primul vot al uh, comisiei noastre în uh, noua ei formulă. Știu că a fost un lucru nou pentru unii dintre dumneavoastră. Trec înapoi la germană. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem acum proiectul de aviz de la punctul 7 de pe ordinea de zi. Avizul va fi transmis Comisiei pentru Bugete. Textul aveți în fața dumneavoastră și uh, vom uh, auzi și o prezentare din partea raportorului. Helga, ai cuvântul. Îți mulțumesc. În ceea ce privește acest raport foarte scurt, dați-mi voie să spun următorul lucru. Uh, Uh, punem uh, accent pe lucrurile care ne interesează pe noi și transmitem aceste idei ale noastre uh, Comisiei pentru Bugete. Clarificăm din punct de vedere politic situația din domeniul nostru de activitate și spunem clar ce ne dorim să atingem. În primul rând, dorim ca toate aceste tăieri de fonduri decise de către Consiliu să fie eliminate. În consecință, Uh, explicăm cât se poate de clar de ce ni se pare această acțiune a Consiliului una uh, care trebuie să fie uh, făcută, care trebuie să fie eliminată pur și simplu pentru că nu este normal ca toate aceste fonduri să nu fie acordate politicii de comunicare, audiovizualului, etc. În al doilea rând, dorim ca în a do- în rubrica 3B, care oricum este subfinanțată, uh, să se re da fondurile care au fost tăiate. E vorba de fonduri care se, sunt alocate direct uh, mediei, publicului, un, fonduri foarte importante pentru că uh, opinia publică trebuie să fie sensibilizată la toate politicile Uniunii Europene. Am văzut cu toții cât de slabă a fost prezența la, la vot, prin urmare e necesară o investire a unor fonduri în acest uh, domeniu. În al treilea rând, uh, se pune problema comunicării Uniunii Europene. Cum comunică cele trei instituții, Consiliul, Parlamentul și Comisia? Din punctul meu de vedere, este evident faptul că trebuie să facem mai multe. Uh, uh, identitatea de copyright trebuie să fie uh, întărită, trebuie să le explicăm tuturor cetățenilor de ce există acest, această constelație la nivelul Europei. De deci ce avem această, acest model uh, nu suntem Statele Unite ale Europei uh, și tocmai de aceea trebuie să le explicăm cetățenilor cum funcționează Uniunea Europeană, trebuie să-i facem părtași la viitorul proiectului european. Trebuie să le transmitem ce facem, uh, care sunt acțiunile care sunt demarate înspre beneficiul lor și dorim ca în următoarele, în următoarele luni, în următorii ani, Comisia să informeze clar cetățenii uh, cu privire la acțiunile lor, astfel încât aceștia să fie informați. Uh, punctul 4, uh, la linia bugetară uh, Prince, sunt incluse fondurile pentru politica de comunicare. Trebuie să știm clar cum sunt cheltuite aceste fonduri. Lucrurile acestea pot fi aflate cât sau mai bine la nivelul punctelor de reprezentanță ale Comisiei, care se află mai aproape de, de cetățeni. La punctul 5 ne referim la colaborarea Uniunii Europene în domeniul educației uh, cu Statele Unite și Canada. Domnul Milan Mon s-a referit deja la acest subiect, uh, îl menționăm din nou în proiectul nostru de aviz, pentru că col colaborarea transatlantică este importantă. La punctul 6 ne referim la programul multianual care va fi implementat începând cu 2011. În acest context am spus că trebuie să ne implicăm nu doar la nivel literar, uh, nu doar prin literatură trebuie să le explicăm oamenilor uh, de unde provenim noi europenii și înspre ce ne îndreptăm. Avem nevoie de mai mult de atât, avem nevoie de imagini la nivelul Uniunii Europene, avem nevoie de o uh, comunicare de acest gen mai bună între statele europene, dar și între statele europene și statele terțe. Există deja proiecte de programe demarate între în colaborare de Uniunea Europeană și statele terțe. Și uh, dorim uh, să lăudăm, practic, uh, eforturile depuse până în momentul de față de comisie, eforturi care trebuie să fie demarate în continuare de comisie în ceea ce privește această colaborare. De la, de la señora Trupel. Sunt perfect de acord cu sugestiile făcute. Am un singur uh, comentariu privind amendamentul 13. Este vorba de o chestiune de redactare. Citesc în spaniolă și exprimă îngrijorarea față de uh, absența uh, Uh, unei participări crescânde. Mi se pare că este vorba de un subterfugiu în realitate la fiecare alegeri pentru Parlamentul European există de în ce în ce mai puțin uh, alegători. Noi trebuie să explicăm acest absenteism în alt fel. Deci că ne exprimăm îngrijorarea în fața scăderii progresive a prezenței la urne pentru alegerile europarlamentare. Deci e vorba de o chestiune de redactare, pur și simplu. Adică doriți o formulare mai cinstită. Bine, atunci ocupați-vă de, de refacerea formulării. Cine dorește să mai ia cuvântul cu privire la această temă? Nimeni? Atunci dau cuvântul comisiei. Herite, Domnule Herite, vă rog. If I'm... Sorry. Dacă îmi permiteți... Okay. Domnul Eritie, deci. Da, mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru amendamentele pe care le-ați votat uh, la buget acest, uh, la acest proiect de aviz. Eu lucrez uh, la Direcția Generală a Educației și Cultură, mă ocup mai ales de titlul 15 și aceste amendamente votate de dumneavoastră ne satisfac, ne mulțumesc. Mă bucur că ați revenit la bugetul inițial pentru mai multe linii, cum este agenția executivă sau problema legată de Statele Unite și Canada. Ne bucurăm de faptul că avem buget suplimentar și pentru alte acțiuni. În ceea ce privește proiectul pilot, în legătură cu uh, moștenirea culturală, trebuie să discutăm acest proiect pilot cu colegii care se ocupă de justiție. Cred că au deja acțiuni similare în curs, dar recunoaștem că acesta, acest domeniu nu este cel pe care îl cunoaștem cel mai bine. Deci vom vedea. Dar oricum, suntem mulțumiți de rezultatul votului și, vă, și de faptul că ne susțineți. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu bugetul pentru comunicare, mulțumesc Comisiei pentru faptul că dorește să revină la varianta precedentă și pentru că ați votat uh, fonduri suplimentare pentru a ne susține politica de comunicare. Doamna comisar Wallström se va afla printre dumneavoastră pentru a discuta ce am făcut în ultimii doi ani uh, la nivel de comunicare și ce dorim să facem în continuare. Um, directorul nostru general uh, dorește și dânsul să mm, se afle printre dumneavoastră la o viitoare ședință pentru a discuta cum putem îmbunătăți uh, modul în care lucrăm împreună în domeniul politicii de comunicare va fi la dispoziția dumneavoastră atunci pentru a răspunde la întrebări și legate de buget. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul de la comisie? Nu. Dintre colegi, are cineva vreo întrebare pentru comisie? Helga? Nu? Atunci termenul pentru uh, transmiterea amendamentelor la acest proiect de aviz este următorul 11 septembrie, ora 12 adică săptămâna viitor, viitoare, 11 septembrie, ora 12. Maria a anunțat deja un amendament. Dacă considerați că textul poate fi îmbunătățit, contribuiți la îmbunătățirea sa până la data de 11 septembrie. Secretariatul nostru va transmite amendamentul secretariatului nostru. Votul asupra acestui proiect va fi uh, organizat la 5 sau 6 uh, octombrie. Doamna Wallström încă nu a ajuns aici, suntem foarte rapizi, o să o sunăm să se grăbească. Și mai apoi uh, putem continua discuțiile. Uh, doamna Wallström, după cum spuneam, nu este aici, prin urmare trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. avem uh, adoptarea deciziilor coordonatorilor, uh, decizii luate aseară. Uh, aceste decizii sunt transmise în seara zilei în care au fost luate prin e-mail tuturor membrilor. Nu știu dacă v-ați consultat deja căsuța de e-mail. Vă rog data viitoare să aveți în fața dumneavoastră Uh, mail uri care v-a fost transmis, dar cred că există o problemă între stânga și uh, ecologiști și verzi, verzi în ceea ce privește o rezoluție. Cine dorește să ia cuvântul în acest sens? Doamna Vergard. Que vous avez... yeah. uh, on a, uh, je pense que vous... Cu permisiunea dumneavoastră, doamne președinte, ați eh, mers cam repede. Ieri s-a vorbit de un oarecare răstimp pentru ca să putem discuta între timp. Aceasta este cererea mea. Eh, am dorit să vă dăm un răspuns cel târziu luni ca să știm eh, la ce soluție vom fi ajuns. Vă mulțumesc. Am înțeles că ați ajuns deja la un consens, însă se pare că nu. E vorba despre un proiect de aviz. Bine, atunci luni vom decide dacă stânga sau verzii se vor ocupa de acest uh, aviz. Dar asta nu ne oprește să uh, adoptăm uh, Uh, protocolul uh, ședinței de ieri. Um, probabil nu, ați, nu l-ați citit, însă credeți-mă că totul este în regulă. Ok. Domnul Martin. Îmi cer scuze, trebuie să iau însă cuvântul. Uh, am fost de acord cu maniera în care ați procedat ieri, vă mulțumesc pentru aceasta, însă serviciul juridic mi-a cerut să vă transmit următoarele. Nealiniații nu sunt implicați în acest proces decizional. Am putea ataca această decizie. Um, dorim să nu se ajungă la cine știe ce probleme juridice, trebuie să stabilim clar care este situația în, uh, în aliniaților, pentru că noi uh, suntem practic discriminați, nu așa? Uh, Uh, vă mulțumesc că uh, nu avem nimic de spus în acest sens. Uh, nu vă pot transmite decât faptul că, conform ordinii de zi, vă rog să mă ascultați pentru că este important. Așadar, conform regulamentului de procedură, anul trecut s-a luat decizia ca nealiniații, neafiliații să nu aibă un coordonator. E normal pentru că nu au uh, un grup politic. Doar grupurile politice au dreptul de a avea un coordonator. Conform acestei reguli, noi ieri am uh, spus că uh, îi permitem domnului Martin să ia parte la prima reuniune a coordonatorilor în calitate de observator. îmi uh, asum responsabilitatea ca acest punct de pe regulament să fie stipulat sau să, să fie trecut pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a uh, șefilor uh, sau liderilor de grupuri politici, politice, pentru că trebuie să discutăm și situația neafiliaților. Domnul Martin a spus că dacă lucrurile se întâmplă aș, conform regulilor în vigoare, el ne va acționa în, zi, în uh, justiție. Prin urmare, toate deciziile luate de noi uh, vor deveni vor deveni uh, practic invalide. Vă mulțumim, domnule Martin. Noi suntem aici în uh, Comisia pentru Cultură. Încercăm uh, să purtăm o discuție cât se poate de civilizată vom uh, aștepta decizia reuniunii comisiilor, vom accepta decizia instanței în cazul în care decideți să vă adresați instanței. Ok, vă mulțumesc, încheiem discuția pe această temă. Bine, o așteptăm pe doamna Wallström. Înainte de a veni domnia sa, vă întreb dacă la punctul 10 aveți uh, ceva de adăugat. Domnule Martin, acum nu mai discutăm despre acest punct pentru că am încheiat discuția. Doriți să ne transmiteți altceva? Nu? Atunci, doamna. Mulțumesc, doamnă președinte. În vorba de punctul 9, decizia coordonatorilor, putem uh, să amânăm această decizie pentru că încă discutăm cu alți coordonatori. Deci vă rog frumos să, să amânăm aprobarea acesteia, dacă se poate. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Helga, dorești să iei cuvântul? Uh, vom lua în serios uh, propunerea doamnei Hanimark. În octombrie, la următoarea reuniune, ne vom ocupa și de această temă. Însă, deocamdată, voi, vom uh, continua munca pornind de la deciziile luate ieri. Vom rediscuta această temă în datele de 5 și 6 octombrie. Yeah, okay. doamnă Hannibal, Hannibal, nu e vorba doar de numirea raportorilor, trebuie să numim și membrii diferitelor uh, comisii, e urgent, deci vă rog. Este ora 10 fără un sfert. Vă rog frumos să vă coordonați cu ceilalți până astăzi la sfârșitul zilei până la sfârșitul ședinței acesteia. Maria? presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. E foarte bine să începem cu ideea de a lucra într-un ritm rapid. Totuși, în cazul de față, fiind vorba de reuniunea de ieri a coordonatorilor, și eu nu vorbesc în numele meu personal. Noi suntem chemați să aprobăm ceva cu care majoritatea membrilor comisiei nu sunt încă la curent, nu s-au pus încă la curent. Noi trebuie să avem timp să uh, citim documentele, uh, comunicările pe care le-am primit. Ori astăzi este prima zi când ne întruim, întrunim, deci dați-ne permisiunea să ne citim corespondența înainte de a ne cere să ne pronunțăm. Mulțumesc! yeah. end of today. So, wir haben gestern Abend eigentlich in den meisten Aseară nu am descoperit niciun fel de problemă în majoritatea domeniilor discus, discutate. Tocmai de aceea o rog pe doamna Hannibal să-mi spună care sunt domeniile pe care consideră domnia sa că trebuie să le discutăm în continuare. Mai apoi vă rog uh, pe dumneavoastră ceilalți să votați astăzi. Așadar, dumneavoastră spuneți-mi care este tema pe care doriți să o discutați. Vă rog. Uh, Sigur, vă spun. E vorba de alocarea raport rapoartelor, cu numirile sunt, uh, n-am nicio problemă. Care rapoarte, spune doamna președinte? Nu putem să repetăm acum ceea ce am făcut deja în seară. Vreau să-mi spuneți despre ce rapoarte e vorba. E vorba de raportul legislativ privind uh, voluntariatul. Și de asemenea cel în legătură cu pornografia infantilă și abuzurile sexuale. La acela aveți obiecții? Raportul privind uh, abuzurile sexuale. Bun acest raport nu a fost încă atribuit, va fi atribuit mai în octombrie celălalt. Deci obiectați la un singur raport. Putem exclude acest raport, numărul 9. Da, e numărul 9. Putem, deci, să-l lăsăm deoparte pe acesta și să votăm restul. Sunteți de acord? și al dumneavoastră numărul 11. Deci numărul 9 și 11 să le lăsăm la o parte pentru că versii și uh, colega noastră încă nu s-au hotărât. Deci e vorba de rapoartele numărul 9 și 11. Le lăsăm deoparte și vom vota doar în octombrie raportorii pentru acestea. Pe celelalte le votăm. Domnul Scuria. Mulțumesc. Cred că dacă dorim ca încă de astăzi să ne pronunțăm asupra uh, raportelor 9 și 11, cred că trebuie să avem posibilitatea să discutăm cu colegii ca să rezolvăm această problemă. E mai bine să nu le amânăm pentru octombrie, ci să încercăm să le rezolvăm în cursul acestei ședințe. De fapt, vorbeam să iau cuvântul cu privire la un alt punct. Doamnă Pac, vă rog, nu vă supărați pe mine, însă uh, cred că m-ați înțeles greșit. Eu vreau să fiu constructivă. Eu lupt, practic, pentru drepturile pentru drepturile parlamentarilor am ajuns la punctul uh, altele și credeam că am terminat deja tema coordonatorilor. Nu vă supărați pe mine, vă rog. Uh, situația este neplăcută și pentru mine. Sper să ajungem la o soluție cât mai rapid. Vedeți, uh, problema coordonatorilor este de neînțeles și pentru alți colegi. Nu am nimic împotriva dumneavoastră, încerc aici să promovez un uh, spirit uh, democratic, decizional. Vă rog, stipulați în, în uh, um, protocol la ce punct am ajuns de fapt. Dacă ați fi ascultat, ați fi auzit că doamna Hannibal a cerut să, ajunge, să ne întoarcem la un punct. Vă rog, din punct de vedere juristic, juristic situația este, juridic, situația este dificilă. Bun, suntem la punctul 9. Citiți care este acest punct. Trebuie să ajungem la o decizie cu privire la protocol. N-am avut niciodată atâtea dificultăți în, când am venit vorba de protocoale, dar trecem și peste asta. Uh, suntem de acord cu domnul Scuria, doamna Valșom încă nu este aici. Uh, vă rog, doamna Bato. Legătură cu punctul 9, aș dori să spun că Eh, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, deci să adoptăm procesul verbal eh, fără punctele care sunt încă în discuție. Am și o propunere. Ne cereți să ne exprimăm poziția în ceea ce privește procesul verbal. N-am avut timp să-l citim încă n-am avut timp să ne citim corespondența. Mă întreb dacă n-ar fi mai simplu să distribuim procesul verbal dimineața și în felul acesta, avându-l la îndemână, să ne putem pronunța imediat. A fost greșeala noastră că nu v-am spus că trebuie să vă consultați e mail dimineața. În sfârșit, pentru o dată accept, dar pentru data viitoare vă rog să uh, citiți uh, Uh, corespondența dumneavoastră. Cred că propunerea mea este puțin mai bună decât a domnului Scuria. Așadar, 9 și 11 renunțăm la punctele astea, le vom discuta la următoarea reuniune a coordonatorilor, însă, între timp, puteți să discutați cu domnul Scuria și cu ceilalți. Acum votăm procesul verbal fără punctele 9 și 11. Cine este în favoarea concluziilor stipulate în procesul verbal, fără punctele 9 și 11? Cine este pentru? Bine, împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri nu sunt. Îmi mulțumesc. Trecem acum la doamna Triple. Acum suntem la punctul altele. doamna Triple, aveți uh, cuvântul. În ceea ce privește planificarea activității noastre, anul acesta ne vom ocupa de premiul Lux Adică noi căutăm un, uh, alegem un film din cele trei prezentate aici uh, în Parlament și uh, oferim puncte fiecărui film vizionat, câștigătorul va fi subtitrat în toate limbile, limbile europene. Uniunii Europene. Este practic o, un melanj între politica de comunicare și uh, politica audiovizuală uh, și uh, acum trebuie să stabilim cum vom proceda în acest sens, pentru că gradul de conștientizare al uh, parlamentarilor trebuie să fie uh, crescut, să fie potențat. Ne vom întoarce la acest uh, subiect, doamna, spune doamna președinte. Domnul Martin are cuvântul. Da, mi se pare că este foarte interesant. Conform informațiilor de care dispun, în ultimii ani, uh, din păcate, prea puțin parlamentari au participat la, uh, la vizionările acestor filme. Premiul trebuie să fie mult mai um, mult mai interesant pentru noi toți. De asemenea, maniera în care este decis câștigătorul trebuie să fie mai clară. Iar acum dați-mi voie să vă întreb care va fi uh, Uh, planificarea reuniunilor noastre în următorul an. Există de, deja informații în acest sens? Doamna președintă, nu există informații în acest sens. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Uh, dați-mi voie să vă clarific situația. În urmă cu doi ani de zile am inițiat premiul Lux pentru a pentru a arăta faptul că uh, filmele europene trebuie să fie mai vizionate. Tocmai de aceea premiul nostru este unul deosebit, nu este unul financiar, de natură financiară, ci, din potrivă, câștigătorul va fi subtitrat în toate limbile Uniunii Europene. Asta înseamnă că acel film poate fi văzut în toate statele membre. Asta este caracteristica minunată a premiului pe care îl punem noi uh, în joc. Juriul este compus din specialiști ai domeniului cinematografic. În acest an au fost alese trei filme. Alegerea a survenit înainte de vacanțe. Cred că la 2 noiembrie va fi proiectat primul film. 14, timp de 14 zile, seara și în timpul pauzei de prânz acest film va fi uh, ecranizat într-o sală, mini-sală cinematografică de la etajul 3. Vă rugăm pe toți să participați la aceste ecranizări, la aceste proiecții, îmi cer scuze. Vă rog pe toți uh, dintre dumneavoastră să participați la aceste proiecții. Pentru că dumneavoastră, practic, sunteți uh, parte decizională, dumneavoastră veți decide care dintre aceste trei filme v-a plăcut cel mai mult, iar filmul care va fi ales în final va fi uh, proiectat într-o, în cadrul unei ceremonii uh, foarte scurte la Strasburg, în plen, prezentat. Vom, îi vom invita pe scenariști, regizori, actorii principali Uh, Hana Shigula a fost uh, la prima uh, decernare a premiului Lux, de asemenea regizorul portughez care a câștigat atunci, numele său îmi scapă acum, însă în orice caz aceste persoane sunt invitate în plenară și le este decernat premiul. Așadar, noi suntem membri ai juriului, suntem mult mai mulți uh, decât uh, cei care formează jurul de la Can. Uh, cu siguranță nu toți colegii vor lua parte la aceste proiecții, însă mi-ar plăcea ca măcar o treime dintre colegi să, să ia o decizie în urma vizionării unuia sau filmelor. Veți afla informații concrete din timp noi suntem coorganizatori, noi, Comisia pentru Cultură, de asemenea, Direcția pentru Audiovizual din cadrul Parlamentului se ocupă de organizare. În luna octombrie am pregătit sau am planificat o, o seară pentru promovarea uh, acestor filme Așadar, fiecare film uh, în uh, parte va fi proiectat. Uh, în trecut am, am discutat câteva zile înainte de, de fiecare proiecție, însă nu vom mai face lucrul acesta, ci vom discuta, ne vom reuni o singură dată, invitând o serie de personalități din domeniul cinematografic pentru a purta o discuție despre acest, aceste filme. Nu este nimeni în sală de la audiovizual, nu se pare că nu, însă la următoarea reuniune vom invita pe cineva de la această direcție pentru a primi informații cât se poate declare. Așadar, mai întâi de toate vom uh, prezenta mm, premiul uh, Lux, suntem prezenți și la Cannes, suntem prezenți și la Bienală și cred că trebuie să promovăm acest, uh, acest premiu. Și vă rog uh, pe toți dintre dumneavoastră care au o legătură cu vreun ziar să promovați cu ajutorul amicilor acest premiu. Asta pentru ca Uniunea Europeană să nu fie uh, să, să nu fie veșnic uh, înțeleasă ca un fel de instituție multinațională care se ocupă doar de pesticide și cine mai știe ce, ci uh, haideți să arătăm lumii că ne ocupăm și de cultură. Tocmai de aceea, în următoarele zile, vă, vă, vă voi uh, transmite o, un document în care veți of, primi, de fapt, prin care veți primi, de fapt, uh, informațiile detaliate cu privire la premiul Lux. În momentul de față nu vi le pot furniza, însă vă rog ca, începând cu data de 2 uh, noiembrie, timp de două săptămâni după această uh, dată, să vă faceți timp cel puțin de trei ori pentru a viziona trei filme. Este un eveniment deosebit, am fost lăutați în trecut pentru această acțiune implementată și haideți să o promovăm. Domnul Martin, da, uh, dați-mi voie să vă întreb uh, ceva. Ați spus că veți invita o serie de personalități din domeniul cinematografic. Cine îi invită? Cine îi alege, de fapt? Uh, doamna președinte, împreună cu, uh, cu uh, Direcția pentru autovizual, audiovizual. Vom discuta despre lucrul acesta în octombrie. Domnul Martin, competența pentru organizare revine Comisiei uh, pentru Cultură. Doamna uh, președinte, uh, secretariatul Comisiei noastre se ocupă de lucrul acesta, de fapt cooperează cu Direcția pentru autovizual, audiovizual nu avem uh, suficient timp la dispoziție și nici competențele necesare pentru a organiza noi de unii singuri acest, uh, acest premiu, dar oferim sprijinul nostru uh, celor care sunt în măsură să organizeze lucrul acesta. Și uh, trebuie să promovăm premiul, uh, cu atât mai mult cu cât acest premiu este important. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Cred că aceasta este comisia care trebuie să selecteze filmele în competiție. Există informații sau invitații pentru a putea face acest lucru? Aceste filme sunt alese și începând cu data de 2 noiembrie vor fi proiectate în, într-o sală cinematografică amenajată aici în cadrul Parlamentului. Veți vedea o serie de anunțuri plasate în, în puncte state, strategice ale clădirii cu, prin care veți fi anunțați, practic, când va avea loc, când vor avea loc proiecțiile. Uh, de pe aceste postere pe care cu siguranță le veți vedea pe aici, uh, veți vedea când vor avea loc pro- proiecțiile. Vă întrebam uh, de ce au fost alese doar trei filme și nu cinci sau șase? A, asta era întrebarea. Ok, am, am, ne-au fost propuse zece filme. Și din... Dintre aceste zece filme am ales mai apoi trei filme. Toate aceste filme sunt deja proiectate prin eh, cinematografele europene. Așadar, din aceste zece am ales trei filme. Noi nu ne... Eh, noi am ales cele mai bune trei din cele zece. Eh, o întrebare vă rog. Știți că sunt un nou membru, nu cunosc acest premiu. Am înțeles oare corect? aceste filme vor fi proiectate doar în uh, sala de cinema. Am înțeles corect, anul trec- în anii trecuți nu mulți uh, europarlamentari s-au implicat în uh, alegerea câștigătorilor. Câș- întrebarea mea, de fapt, ar fi, nu ar putea fi uh, transmis prin uh, rețelele de televiziune internă uh, aceste, aceste filme? Uh, pentru că așa vom putea cu toții să vedem uh, filmele. Sprijin tehnologia modernă, însă un film trebuie să fie văzut într-o sală de cinema, după părerea mea. Uh, nu cred că te poți uita la un film în timp ce completezi cine știe ce formulare. Trebuie să ne facem timp pentru a merge câteva uh, zeci de minute într-o sală de cinema. Cred că cu toții dintre dumneavoastră găsiți uh, plăcerea uh, cinematografului. Cu siguranță nu aveți șansa asta de a, de a merge la cinematograf în timpul liber. Vă rog, pur și simplu să vă faceți timp să vă treceți acolo în agenda datele în care ați putea merge la, la film. Dacă noi, cei, uh, cei din Comisia pentru Cultură, nu, își fac, nu ne facem timp să mergem la cinematograf, atunci cine dracu își face timp? Așadar, ne facem timp, mergem la, la film, le vizionăm și votăm. Or, oricum veți primi informații detaliate din partea mea Uh, cu privire la această temă. Domnule Martin, sunteți de acord cu încheierea discuțiilor? Da, minunat. Atunci îi urez bun venit doamnei uh, Wallström, care este responsabilă pentru comunicare. Am discutat deja foarte mult cu domnia ei. A primit deja o mulțime de idei din partea noastră, însă la rândul ei a făcut o serie de propuneri comisiei noastre. Uh, domnia ei este o, o comisară care se apropie foarte mult de inima cetățenilor și acum îi cer să ne spună ce dorește de la noi uh, și ce ne așteaptă în viitor. Thank you. Stimați parlamentari, vă mulțumesc foarte mult. Voi începe prin a vă felicita pentru faptul că ați fost aleși sau realeși ca membri ai Parlamentului European Aș vrea să vă felicit și pentru faptul că ați ales să activați în această comisie care are multe responsabilități foarte variate, de la educație până la politica de comunicare. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat atât de devreme în comisia dumneavoastră pentru a discuta despre politica de comunicare și despre provocările cu care ne vom concentra în următorii ani. După cum a spus domnul președinte, am colaborat foarte bine cu comisia dumneavoastră în ultimii cinci ani și reformele pe care le-am inținut nu au fost ușoare. De dezvoltarea unei strategii de comunicare coerentă și a unor um, instrumente eficiente pentru a comunica despre Uniunea Europeană mai bine a implicat voință politică și implicare pentru a oferi atât la nivel de resurse financiare și umane, cât și pentru a ne schimba cultura instituțională. Această comisie de-a stat alături tot timpul. Aș vrea să mulțumesc doamnei Doris Pac, o membră cu experiență în această comisie, acum președinte și merită acest acest uh, post și aduc omagiu și doamnei Helga Trupel, prima vicepreședinte. Fără contribuția dumneavoastră nu am fi avut succesul pe care l-am avut până acum. Dar văd și mulți membri noi și vreau să vă asigur că întotdeauna voi fi deschisă ideilor dumneavoastră, comentariilor și observațiile. Observațiilor, parteneriatul um, domeniul comunicării la care fac deseori referinte este esențial nu doar în sensul larg al instituțiilor, ci și între noi personal. Începerea unui nou mandat este, bineînțeles, o bună oportunitate pentru a ne uita mai întâi înapoi. De aceea aș dori să fac trei lucruri. În primul rând să vă vorbesc puțin despre ce am făcut în ultimii cinci ani, pentru ca eu și dumneavoastră să putem să tragem concluzii, să învățăm minte pentru viitorul politicii de comunicare și să facem anumite propuneri în legătură în modul în care dumneavoastră, ca actor cheie în Parlament în acest domeniu, să vă asigurați că uh, reformele lansate să continue în timpul mandatului dumneavoastră. Deci, un fel de listă cu lucruri de făcut pentru membrii Parlamentului European. Deci, haideți să revenim la 2004, când Comisia Barroso a, și-a început activitatea pentru prima dată cu un portofoliu pentru comunicare, nu doar pentru presă și informare. De multe ori, în chaturi și discuții, uh, am, mi s-a spus că această comunicare este misiune imposibilă. Mi s-a spus că sunt comisarul pentru propagandă sau pentru relații cu publicul. Mi s-a spus că e prea greu, prea complicat să explicăm Uniunea Europeană în prea multe limbi, că sunt prea mulți agenți implicați, prea multe interese diverse. Și am spus întotdeauna, pentru mine este o misiune irezistibilă. Și un irlandez, Jason O'Mahony, în ghidul său îmbunătățit pentru strategia de la Lisabona, a spus că oamenii cred că Uniunea Europeană este complicată. Așa este pentru că viața e complicată. Nici eu nu știu cum funcționează uh, controlul aeropoartelor sau cum merge cuptorul cu microunde, dar în orice caz îmi uh, ușurează viața. Eu um, nu cred că oamenii trebuie să fie îndrăgostiți de Uniunea Europeană și iubesc familia, uh, nu Uniunea Europeană, dar oricum avem nevoie de dialog cu cetățenii europeni și de o dezbatere paneuropeană. Obiectivul meu este să vă asigur, să vă alăt, să alătur Uniunea Europeană de cetățeni, să o aduc mai aproape de cetățeni și să demonstrez faptul că Uniunea Europeană uh, este și un set de soluții legătura dintre Uniune și cetățenii este o provocare, dar nu este o politică abstractă, este un lucru concret în interesul oamenilor. Deci, a comunica despre Europa nu este același lucru ca a vinde șosete sau telefoane mobile. Pentru mine, comunicarea este un element indispensabil al democrației. Și este dreptul democratic al cetățenilor să fie informați în legătură cu dezbaterile și deciziile care îi afectează. Uh, să, pentru a le permite să se angajeze și să participe și pentru a le da un glas. Participarea în viața politică dă legitimitate politicii și timp de 5 ani încoace au spus tot timpul faptul că comunicarea trebuie să fie în slujba democrației, că democrația cu participare directă, dialogul aprins și dezbaterea trebuie să mobilizeze cetățenii pentru a lua parte la procesul democrației reprezentative și această politică poate fi transfrontalieră, a ajuns la nivel european și cu siguranță trebuie să promovăm dezbaterea transfrontalieră. Până la urmă, măsura succesului este modul în care aceste decizii sunt ancorate în problemele și aspirațiile cetățenilor. De aceea, la începutul mandatului meu, am redefinit modul în care aborda Comisia această problemă, de la informare la comunicare, de la Bruxelles la Brno de la instituții la cetățeni și conținut și de la uh, istorie la viitor. A trebuit să modernizez uh, acest drum cu sens unic, uh, să-l transform într-un uh, Uh, drum cu dublu sens pentru a implica dialogul activ și pentru asta a fost nevoie și modificări culturale la nivelul comisiei. Dacă în trecut succesul era măsurat mai ales uh, prin ajungerea pe prima pagină a uh, Financial Times sau în Le Monde, astăzi succesul este măsurat prin consultarea publică cât mai largă pentru a influența politica, dar și discuțiile generale în legătură cu direcția în care oamenii doresc ca Europa să evolueze. Mulți cetățeni au început să simtă că Uniunea Europeană face parte din viața lor de zi cu zi și că au un cuvânt de spus. Eu am stabilit trei principii sau uh, trei uh, motouri la baza muncii mele. Să ascultăm mai bine problemele cetățenilor și să ținem cont de acestea, să explicăm mai bine cetățenilor ce face Uniunea Europeană și acțiuni la nivel local pentru a aduce Uniunea mai aproape de cetățeni în cadrul național sau local, folosind mass media pe care o preferă sau mijloacele de comunicare pe care le, pre- le preferă cum am uh, pus în aplicare acest plan de acțiune? Inițiativa înapoi în școli. Funcționarii s-au dus în școli pentru a vorbi cu uh, oamenii despre Uniunea Europeană, astfel am îmbunătățit legătura dintre, să zicem, un oraș din Finlanda sau Italia și Bruxelles. Astăzi, 90 de funcționari din Irlanda Uh, care, care lucrează la instituții uh, vor merge în vizită la foștilor școli. Am avut un plan de acțiune, ne-am um, reformat structurile interne, ne-am modernizat și ne-am profesionalizat um, abordarea și am modernizat structura. S-au propus 50 de acțiuni care au fost um, puse în aplicare cu succes, de la recrutarea profesioniștilor în domeniul comunicării până la recunoașterea rolului tuturui, întregului staff al Comisiei în comunicare, de la îmbunătățirea reprezentării birourilor Comisiei în statele membre până în oferirea uh, unor rezumate în legătură cu propunerile noastre legislative pentru cetățeni. Vă voi arăta câteva exemple. Deci de acum încolo toate propunerile pe care le trimitem Consiliului și Parlamentului vor fi transformate în uh, rezumate de o pagină pentru cetățeni uh, într-o formulare clară și ușor de înțeles. Și cred că și acesta este un rezultat important. O altă parte importantă a modernizării este în domeniul autovizual, inclusiv pe internet. Obiectivul uh, comunicării noastre a fost uh, să folosim mijlocul de comunicare preferat de cetățeni și cercetarea în domeniul mass media a arătat că mai puțin de 10% uh, din informații sunt legate de Uniunea Europeană. Auzim mai mult despre ce se întâmplă în Statele Unite decât aici în Uniunea Europeană. Internetul și mass media autovizuală au fost două aspecte importante în crearea unei strategii generale de comunicare. După cum știți, am creat site-ul Web Europa, accesat de aproximativ o jumătate de milion de oameni în fiecare zi. Bineînțeles, este greoi, de aceea facem portalul de acces mai ușor, mai ușor de găsit și informațiile mai ușor uh, de identificat și mai ușor de navigat în acest portal. De asemenea, um, site-ul YouTube, face parte din portalul YouTube uh, cu 230 uh, de um, programe video vizionate de 14 milioane de ori. Am uh, lansat dezbaterea în legătură cu Uniunea Europeană pe internet. Am fost prima comis- primul comisar care avea un blog, acum șapte comisari au bloguri uh, și prin Debate Europe am facilitat dezbaterea în 23 de limbi. Uh, Majoritatea cetățenilor folosesc televiziunea și radioul pentru a se informa legătură cu afacerile europene, de aceea Comisia a adoptat o uh, strategie audiovizuală prin încurajarea creării unei rețele de uh, posturi de radio acest lucru înseamnă că avem un public paneuropean de aproximativ 20 de milioane de oameni care ne ascultă în fiecare zi. În uh, Belgia, de exemplu, avem La Tour d'Europe pe RTBF Um, e vorba de o, um, o revistă a presei în legătură cu știrile legate de Uniunea Europeană, iar prin televiziune putem să uh, comunicăm uh, cu 40 până la 60 de milioane de uh, telespectatori. Avem și inițiativa Europa prin satelit. Um, și acum am folosit peste 400 de canale de televiziune în întreaga lume. Uh, Datorită Parlamentului, ehm, resursele pentru comunicare au crescut și cred că pot să contez pe dumneavoastră pentru a lupta împotriva unor inițiative de a reduce acest buget. Și cred că deja ați, ați făcut acest lucru, ați um, respins această dorință de a scădea eh, bugetul. Acest buget al nostru reprezintă 0,2% din bugetul european, 40 de cenți pe cetățean pe an și include, acest lucru include finanțarea celor 33 de birouri de reclementare și probabil nu se va schimba înainte de 2013. Bineînțeles, comunicarea despre Europa nu este doar de responsabilitatea Comisiei, este și de responsabilitatea guvernelor naționale, partidelor politice și a Parlamentului European și am uh, luat anumite inițiative pentru a lucra mai bine prin parteneriate de management cu statele membre, cu Parlamentul, uh, la casele Europei și acum creăm spații publice europene unde publicul poate să participe la seminarii sau prezentări, discuții și așa mai departe și uh, Sper că dumneavoastră veți participa la aceste activități eh, care au eh, fost inițiate deja în trei state membre, dar eh, în curând vom avea astfel de inițiative în 11 state membre în următorul an. Și anul trecut, în octombrie, am făcut un lucru istoric pentru că am căzut de acord asupra unei, unei declarații politice, e vorba de Europa în parteneriat, semnată de Parlament și Comisie pentru a comunica împreună, să cadă de acord deasupra practicilor legate de comunicare pentru alegerile europene și cred că ne-am achitat foarte bine de acest uh, sarcină. Dar unii spun, da, dar prezența la FOD nu a fost mai bună, deci de ce ați spuneți că ați avut succes? În 11 state membre prezența la vot a crescut, s-au folosit acolo moderne, uh, uh, metode moderne de comunicare, cum este votul electronic acolo unde au avut loc dezbateri uh, foarte um, cu un angajament al nostru puternic, uh, mai mulți oameni au mers la vot. Este de responsabilitatea tuturor celor care fac politicile uh, la nivel european, național sau local, de a se implica în discuții în legătură cu Um, discuțiile cu problemele europene așa cum o fac în problemele naționale și nu putem uh, să ne așteptăm la consens pe probleme europene dacă acestea sunt discutate doar în campania electorală. Toate eforturile politice trebuie să investească în această activitate și acum ajung la lista cu lucruri de făcut. În ultimii cinci ani am uh, inițiat un proiect și am făcut primii pași, dar trebuie să, hotă, să luăm decizii pentru ca acest proiect să continue. Și aș spune trei lucruri. În primul rând, din experiența mea, eu cred că este important să existe un comisar care se ocupe de comunicare și în viitoarea comisiei, deci cineva care să atragă atenția colegilor asupra aspectelor de comunicare, a mulțimii de lucruri de pe ordine de zi a comisiei și ar fi și mai bine dacă politica de comunicare ar fi legată de alte aspecte legate de cetățeni, de cetățenie, cum sunt drepturile cetățenilor, relațiile cu ONG-urile și um, inițiativele cetățenilor conform tratatului de la Lisabona. Dacă s-ar numi un comisar pentru cetățenie și comunicare, s-ar, tra- s-ar transmite un uh, semnal clar că Uniunea Europeană ia în continuare în serios aceste lucruri. În al doilea rând, acest Parlament va avea responsabilitatea renegocierii unui nou cadru financiar multianual care va începe în 2013. Dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, veți avea puteri de codecizie în legătură cu bugetul și cadrul financiar uh, și trebuie să fiți de acord cu cadrul financiar. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că arhitectura financiară a Uniunii permite resurse suficiente pentru promovarea dialogului cu cetățenii. Deci, vă rog să vă asigurați că veți uh, prevedea, vor, vor exista resurse prevăzute pentru comunicare. Și nu în ultimul rând, uh, cooperarea între Parlament, Comisie și Consiliu va funcționa eficient doar, doar dacă aceste instituții planifică împreună. Există un grup interinstituțional pentru informații, IGI, și în cadrul acestui grup uh, se creează prioritățile de comunicare pentru următorii ani. Vă rog uh, să cereți acestui uh, grup să um, își demonstreze capacitățile prin acțiuni și dacă noul tratat intră în vigoare, veți avea chiar o bază pentru o cooperare sporită pe viitor, deci vă rog nu uitați acest lucru. Și în cele din urmă, dacă îmi permiteți, v-aș da un sfat Mulți în Uniunea Europeană consideră că nu instituțiile europene trebuie să comunice în legătură cu problemele europene, dar dacă referendumurile în legătură cu Constituția în Franța și Olanda și în legătură cu statutul de la Lisabona în uh, Irlanda ne-au învățat ceva, ele ne-au învățat că Europa nu mai poate fi făcută de elite care iau hotărâri cu ușile închise. Eu nu am de gând să mă scuz pentru faptul că încerc să-i ating pe cetățeni, să comunic cu aceștia, să informez despre politicile europene și să-i angajez în dezbateri. Deci, um, vă sfătuiesc ca și dumneavoastră să vă implicați în acest domeniu al muncii dumneavoastră și să rezistați um, încercărilor de a minimiza sau de a caricaturiza aceste eforturi, pentru că viitorul Uniunii va depinde de succesul nostru uh, în comunicarea cu cetățenii. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Comisia vă sprijină în toate demersurile dumneavoastră. Știm că orice ați face, sunteți criticată. Unii susțin că sunteți populistă, unii susțin că nu faceți suficient. Prin urmare, nu îi veți mulțumi pe toți. Însă, pe de altă parte, nu puteți avea succes de una singură. Dacă ați porni de una singură în această luptă, succesul nu este nici pe departe garantat. Avem nevoie și de sprijinul statelor membre pentru că este vorba de viitorul cetățenilor uh, europeni, cetățenilor uh, care uh, trăiesc în diferitele state membre. Ei trebuie să înțeleagă cum funcționează Uniunea Europeană. Ministrul irlandez a spus, v-a spus că uh, cetățenii nu pot înțelege modalitatea de funcționare a tuturor instituțiilor, însă pot primi bazele acestei funcționări. Așadar, putem ajunge la cetățeni doar dacă îi contactăm direct prin intermediul politicilor noastre de comunicare. Există o mulțime de întrebări, mai întâi de toate, doamna vicepreședinte are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră, pentru propunerile făcute. Susțin sugestiile dumneavoastră concrete. Și asta deoarece, după părerea mea, este important să avem un comisar pentru uh, cetățeni, cetățenie și comunicare. Acest comisar poate arăta clar că există o legătură directă între deciziile uh, la nivel înalt uh, și transmiterea de informații concrete cetățenilor care trebuie să înțeleagă ce urmări au aceste decizii prin intermediul uh, programelor de educare, audiovizual, de comunicare, vom reuși să transmitem aceste informații uh, concrete cetățenilor. Este important să înțelegem lucrul acesta. De fapt, aceasta este responsabilitatea Comisiei în fața cărei ne aflăm. Într-adevăr, avem nevoie de resurse în acest sens, nu avem suficiente resurse. Eu personal nu sunt mulțumită de bugetul pe care îl avem pentru cultură și educație. Consider că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe. Pornind de la premisa cu crizei financiare, e important, important să arătăm faptul că Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în tineret, în educație, în uh, cercetare, în comunicare mare în cultură, practic, pentru că altfel nu îi vom putea aduce pe oameni de partea noastră. E important să discutăm cu statele membre, cu uh, miniștrii uh, pentru cultură, uh, însă, de asemenea, în ceea ce privește programul financiar care va fi implementat la nivelul Uniunii Europene, va trebui să ne asigurăm că există fonduri suficiente stipulate și pentru cultură. În ceea ce privește instituțiile europene, e evident faptul că acestea trebuie să coopereze, să comunice de asemenea, trebuie să transmită interesele comune ale instituțiilor. Bineînțeles, există diferende între instituții, însă este în interesul nostru al tuturor acela de a transmite informații cu privire la uh, rolul global al instituțiilor, al Uniunii Europene, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Aceasta este responsabilitatea noastră uh, chiar și pe plan internațional. După ce Curtea uh, Constituțională din Germania și-a uh, expus părerea cu privire la tratatul de la Lisabona, consider că parlamentele naționale acum trebuie să uh, înțeleagă că Uniunea Europeană reprezintă practic misiunea lor politică. Trebuie să înțeleagă să înțelegem cu toții că trebuie să ne adresăm atât cetățenilor cât și uh, cât și uh, elitei politice. Pentru că elita politică, și lucrul acesta l-am înțeles după referendumul din Irlanda, uh, trebuie să înțeleagă, trebuie să colaborăm cu toții. Uh, democrația națională și cea supranațională trebuie să, să ajungă la concluzia că procesul de comunicare este de responsabilitatea noastră a tuturor. Uniunea Europeană reprezintă practic un melanj de cetățeni, uh, parlamente naționale, uh, oameni politici la nivel național, oameni politici la nivel european. În ultimii ani, în cadrul statelor membre, a devenit vizibil faptul că parlamentele naționale nu își asumă neapărat această responsabilitate. Nu înțeleg care este responsabilitatea lor în contextul acesta european. Trebuie să le transmitem, să-i facem să, înțele- să înțeleagă lucrul acesta. Comisarul pentru comunicare nu este un populist nu încearcă să facă propagandă, ci din potrivă încearcă să sporească participarea Uh, cetățenilor. Lucrul acesta este uh, clar pentru mine, din păcate, însă face obiectul dezbaterii uh, politice în continuare. Noi, europarlamentarii, suntem ambasadori ai Europei, ai Uniunii Europene. Uh, în cadrul circumscripțiilor pe care le reprezentăm, trebuie să purtăm discuții cu cetățenii. Noi reprezentăm legătura între nivelul supranațional și cel uh, național, respectiv local. E bine să avem un comisar pentru comunicare, însă, pe de altă parte, și noi, europarlamentarii, trebuie să ne asumăm problema uh, comunicării. Doamna Badia. Gracias. Mulțumesc. La rândul meu, doresc să mulțumesc, doamne comisar, pentru prezența dumii sale printre noi și, de asemenea, pentru expunerea domniei sale. Împărtășesc uh, toate ideile pe care ni le-ai spus, dar aș dori să mă refer la o chestiune pe care a ridicat-o doamna comisar, și anume uh, tratarea zilnică a uh, problemelor de ordin european S-a vorbit despre cetățenia europeană. E vorba de un sentiment care nu este încă suficient explicat cetățenilor noștri. A te simți cetățeanul unei țări, unei regiuni, înseamnă că aparții acelei zone, aceiași țări, dar cetățenii noștri nu se simt încă pe deplin cetățeni europeni. Și de aceea aș dori să vă întreb, sigur, întrebarea mea e cam vagă, dar am o obsesie profesie din acest punct de vedere. Cred că trebuie să folosim mult mai mult toată mass media națională și locală, în mod special televiziunea, pentru că acestea se apropie cel mai mult de cetățeni, le intră în case și de aceea ă, cetățenii trebuie să ne cunoască pe noi ă, instituțiile europene dar majoritatea dintre ei nu au posibilitatea să ne cunoască mai bine decât prin intermediul televiziunii care le intră în casă. Mă întreb ce s-ar putea face împreună cu televiziunile locale, naționale și regionale în acest sens. Mulțumesc. Mrs. McKean. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că vă aflați astăzi printre noi. Sunt de acord cu ce spuneți în legătură cu încurajarea unor dezbateri animate în Uniunea Europeană. Trebuie să facă acest lucru pentru ca problemele europene să capete viață pentru cetățeni și um, poate să identifice lucruri la care nu s-ar fi gândit fără aceste dezbateri. Mm, am uh, inițiat anumite acțiuni care s-au bazat pe faptul că am presupus că tratatul de la Lisabona va fi ratificat. Mă întreb ce, uh, care este punctul de vedere al irlandezilor în legătură cu faptul că hotărârea lor în legătură cu tratatul de la Lisabona a fost ignorată și dacă dorim ca oamenii să se simtă mai aproape de democrația europeană, este oare ignorarea opiniei lor, deciziilor lor, uh, o comunicare, comunicarea cea mai bună? Thank you. Vă mulțumesc, domnul Vatimo. Ție chiedo scuza. Mulțumesc, îmi cer scuze, vreau să mulțumesc și eu doamnei comisar. Bineînțeles, sunt absolut de acord cu tot ceea ce a spus. Sunt și eu preocupat ca și dumneavoastră în legătură cu modul în care putem uh, să-i facem pe cetățeni să înțeleagă mai bine Europa și s-a spus uh, că la alegerile europene în ultimii ani uh, numărul alegătorilor uh, prezenți la vot a scăzut în mod aproximativ constant. Totul depinde de prerogativele Uniunii Europene, pentru că cetățenii își dau seama mm, de acțiunea instituțiilor europene dacă schimbă ceva în viața lor. Dacă nu se schimbă nimic, atunci nu. De exemplu, Programul Erasmus a avut un impact important pentru că multe familii ai căror copii mergeau la studii în străinătate și-au dat seama că lucrurile se schimbau. De asemenea, în momentul în care s-a introdus moneda euro, uh, cetățenii au perceput o, o uh, schimbare, o schimbare nu neapărat percepută pozitiv, pentru că au crescut prețurile, de exemplu, în Italia. În fine, deci ideea este că, având în vedere faptul că Parlamentul mai ales nu are suficiente prerogative și sper că după tratat lucrurile se vor schimba, când vorbim cu ă, cetățenii ne vor întreba în legătură cu aceste lucruri, ABC. Ce spune Uniunea Europeană? De multe ori nu spune nimic, pentru că nu are prerogative în acele domenii. Voi aduce aminte pe scurt că ieri am transmis o scrisoare doamnei președinte în legătură cu o situație din Italie legată cu dificultatea asigurării libertății presei și așa mai departe. Și Comisia nu trebuie să intervină uh, pentru a condamna Italia uh, din, din cauza acestei lipse a libertății presei. Dar trebuie să fie informată în orice caz. Trebuie să ne gândim bine, pentru că multe depind uh, de uh, prerogativele generale ale Uniunii și poate noi, Comisia Cultură, putem face ceva mai mult. În sensul că e greu să facem propagandă politică, doar pur instituțională. De exemplu, Ehm, cetățenii susțineau Europa eh, după a doilea război mondial pentru că nu mai doreau aceste eh, diviziuni, bineînțeles, pe continentul nostru, pentru că lucrurile se schimbau și răspundeau eh, unei necesități politice de a depăși dificultăți din trecut. Mm, bineînțeles, instituțiile europene merită o mai bună comunicare dar poate Uniunea trebuie să intervină mai mult uh, în domeniile de interes pentru cetățeni, imigrație, asistență socială, uh, politică fiscală. De câte ori vorbim despre Uniune, ne spun, da, ce faceți cu politica fiscală, cu uh, impozitele? Spun acest lucru pentru că mă gândesc la asta când vă ascult, doamnă comisar. Asta nu înseamnă că de azi pe mâine trebuie să avem toate aceste responsabilități. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Vatimo. Arvoisa Domnul Winnie. komissaari, <clears throat> kuuntelin suurella mielenkiinnolla kokoista naapurimaatamme Ruotsia demokratian kehto. Vă mulțumesc. Democrația suedeză ne-a ajutat să evoluăm și noi foarte mult. În 2003, Suedia a avut un referendum în ceea ce privește moneda euro chiar dacă sindicatele, partidele politice și elitele erau în favoarea monedei euro, nu s-a reușit ca publicul din Suedia să voteze din nou să analizăm situația din Olanda, Franța, Irlanda. Acolo s-a votat, au existat referendumul, apoi a fost suprimat referendumul și s-a votat altfel, s-au făcut modificări, dar nu s-a procedat în mod democratic. Cum procedează Suedia? avem uh, o situație în care Suedia uh, se bizuie pe puterea coroanei monedei sale. Sigur că sunt și alte acțiuni legate de cetățenie și de uh, alte teme. Eu cred că uh, Uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă comunicarea, trebuie să uh, se apropie de cetățeni, să comunice cu aceștia în Finlanda, de exemplu, sunt dezbateri foarte populare și sunt mulți oameni care nu sunt de acord cu uh, politica externă noi ne exprimăm părerea, eh, ne exprimăm opoziția față de anumite chestiuni, dar chiar dacă opoziția este oarecum limitată. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Costa. E, eh, grazie, Presidente. E, eh, desidero naturalmente Mulțumesc, doresc să mulțumesc, domnule comisar, pentru expunerea domniei sale foarte clară și interesantă și chiar novatoare. Consider că au fost atinse deja uh, chestiunile la care vreau să mă refer și eu de unii colegi. Desigur, comisia noastră va sprijini posibilitatea promovării obiectivelor pe care doamna comisar le-a uh, citat și de a avea o comunicare mai apropiată de cetățeni. Într-adevăr, cu ajutorul media și cu această voință de a îmbunătăți comunicarea, cred că Eh, vom sprijini viața culturală a cetățenilor noștri. Există și chestiuni de ordin oarecum mai politic care ne solicită astăzi. Cetățenii ne întreabă ce este cu această diversitate eh, în Europa, în Uniunea Europeană, așa cum spunea și colegul Vatimo. Europa progresează, dar trebuie să aibă puteri mai mari de a se exprima și de a pătrunde în uh, mintea oamenilor. Uh, dumneavoastră ați vorbit despre comunicarea în uh, slujba drepturilor cetățenești, eu o consider ca fiind o chestiune esențială. Propunerea dumneavoastră uh, de a întări legătura aceasta uh, între cetățenie și uh, comunicare uh, va constitui un mesaj, un mesaj important, va conta în evoluția comunicării în Europa. Nu, e caz, nu este vorba de faptul că Uniunea Europeană trebuie să, just, să se justifice în, spața, în fața cetățenilor, ci de faptul că acestea s-au perceapă mai bine. În al doilea rând, ați vorbit despre faptul că uneori comunicarea nu este eficientă sigur că ar putea să existe mai multe știri despre Europa noi avem în față astăzi o mare provocare, uh, scepticismul pe care îl manifestă unii chiar în uh, interiorul comisiei noastre și cred că trebuie să avem un dialog mai dinamic cu toți cetățenii ca să ne opunem rezistenței crescânde a unor uh, cetățeni, inclusiv în țările care au beneficiat mult de pe urma Uniunii Europene. Trebuie ca cetățenii să înțeleagă mai bine ce costuri mari ar fi dacă Uniunea Europeană nu ar exista. Împărtășesc ceea ce ați spus despre noile generații și eu cred că doamna comisar a vorbit despre aceste lucruri, despre programele uh, pentru tinerea generație, dar acestea uh, nu se bucură de o finanțare uh, grozavă. Trebuie ca uh, să putem împărtăși experiența noastră cu celelalte instituții, iar în școli în instituțiile de învățământ, tinerii trebuie să aibă posibilitatea de a comunica mai bine. De asemenea, prin intermediul rețelelor de radio și televiziune, inclusiv pe plan local, inclusiv prin intermediul presei locale, trebuie să se înțeleagă mai bine în ce măsură Uniunea Europeană promovează participarea acestor rețele pentru o comunicare care să uh, fie mai bine percepută și pe plan local. Mulțumesc! Uh, mai există cinci persoane care doresc să ia cuvântul. Prin urmare, îi voi da acum cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde întrebărilor care i-au fost deja adresate. Vă rog! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru întrebările adresate. Voi încerca să ofer răspunsuri cât se poate de concise și corecte. Doamna Trippel a vorbit despre parteneriate și gestionarea acestora și despre faptul că este importantă crearea de astfel de parteneriate în toate statele membre. Astfel am putea înțelege ce putem să facem în Suedia sau în Germania, ce putem face împreună pentru a oferi informații, pentru a asculta pe aceștia, pe cetățeni, pentru a stabili prioritățile. În unele state membre se susține că ar trebui ca profesorii să aibă posibilitatea de a învăța mai multe despre Uniunii, Uniunea Europeană. În alte state membre se consideră că ar trebui ca accentul să cadă în special asupra tinerilor. Prin urmare, aceste parteneriate s-au dovedit a fi și în trecut foarte eficiente. Vă amintesc faptul că și eu mi-am uh, propus o întărire a parteneriatelor cu parlamentele naționale. După cum știți, am uh, decis ca toate propunerile noastre să fie trimise parlamentelor naționale. O serie de comisari au vizitat deja uh, parlamentele naționale. În momentul de față nu vedem neapărat rezultatele acestei co- cooperări, însă consider că instrumentul este unul eficient. Vom vedea rezultatele, fructele în curând, pentru că astfel, prin această co- cooperare, vom reuși să aducem temele europene în dezbaterile publice, în cultura democratică a fiecărui stat membru în parte. Consider că succesul a fost Uh, unul uh, evident. În momentul în care tratatul de la Lisabona va fi uh, ratificat, atunci parlamentele naționale vor avea mai multe de spus și tocmai de aceea trebuie să fie pregătite pentru această, această responsabilitate. Vă mulțumesc pentru, pentru aprecierea pe care ați exprimat-o cu privire la aceste programe demarate de mine. Câțiva dintre dumneavoastră s-au referit la rețelele de radio și televiziune. Spuneam că tocmai de aceea am uh, uh, creat strategia audiovizuală. Aceasta implică crearea unor astfel de rețele. Eu nu cred în acel canal european care să ofere, să furnizeze știrile. Uh, ziariștii independenți trebuie să ofere aceste informații, iar noi trebuie să-i încurajăm uh, să uh, creeze aceste știri cu privire la Uniunea Europeană. Noi îi putem ajuta în ceea ce privește furnizarea de informații pentru știri, traducerea informațiilor, etc. Însă am creat deja o rețea de radio, am spuneam uh, care sunt posturile de radio din Belgia care furnizează informații despre Uniunea Europeană, am creat uh, de asemenea în cadrul site-ului YouTube uh, scurte scurte uh, scurte programe care pot fi urmărite de cei interesați. Există, de asemenea, doritori din partea a 200 de posturi de televiziune care își doresc să ofere informații mai fondate cu privire la Uniunea Europeană. Mai avem, de, a, de asemenea, și Europa prin satelit, care oferă uh, material audiovizual uh, material care poate fi folosit de diferitele posturi de televiziune posturi de televiziune care folosesc deja aceste materiale. Pornind de la această bază, uh, încercăm să sprijinim uh, practic mass media. Toate contactele, toate parteneriatele cu mass media sunt esențiale. Euronews, după cum știți, este un, uh, un post cât se poate de independent care este relația noastră cu Euronews. Avem un contract de servicii de prestare de servicii, însă, bineînțeles, postul își rezervă independența. În curând, acest contract va, fi, va expira, vom purta noi negocieri pentru continuarea parteneriatului. Însă aceasta este ideea de bază. Bineînțeles, folosim și internetul, pentru că acestea sunt uh, căile de comunicare folosite de către cetățeni, în special de către cei tineri. Ne-am concentrat în special asupra acestor căi de comunicare. În ceea ce privește Irlanda, i-am uh, am arătat, am dat dovadă de lipsă de respect uh, vis-a-vis -vis de irlandezi? Nu, nici pe departe. De ce însă guvernul irlandez a propus organizarea unui nou referendum? De ce tema a fost atât de importantă la nivel european? Pentru că tocmai îi respectăm pe irlandezi și doream să aflăm care sunt motivele pentru care votul lor a fost negativ. Încercam să aflăm uh, cum putem corecta îngrijorările pe care le au uh, irlandezii. Textul nu a fost uh, același. Am luat am ținut cont de îngrijorările exprimate de irlandezi, le-am uh, negociat cu liderii politici și tocmai de aceea guvernul uh, irlandez, pornind de la faptul că am rezolvat toate uh, problemele care au dus sau au generat acel vot negativ, au organizat un nou referendum. Deja Uh, această schimbare a textului inițial a fost votată în, uh, diferite sta- uh, în celelalte state membre. Avem deja 25 de state membre care au ratificat uh, tratatul și tocmai de aceea nu este important să oferim, să dăm dovadă de respect și în legătură și vis a -vis de cetățenii acestor 25 de state membre. Am încercat de la bun început să uh, Uh, sporim gradul de eficiență al Uniunii Europene, să oferim instrumentele necesare Uniunii Europene pentru a depăși toate uh, provocările cu care se confruntă. Uh, vechile tratate porneau de la negocieri, uh, au fost create în urma unor negocieri cu jumătate din statele membre pe care le avem în, în prezent. Prin urmare, acest nou tratat reprezintă o augmentare a procesului decizional, o îmbunătățire a, a situației la nivelul Uniunii Europene. Am cerut părerea tuturor cetățenilor europeni și nici pe departe nu i-am ignorat pe irlandezi. Uh, i-am ascultat și am încercat să ne asigurăm că toate problemele pe care le-au menționat au fost corectate, au fost, uh, au fost eliminate. Însă tratatul uh, de la Lisabona, unul mai democratic, mai simplu, mai deschis, mai eficient, este în interesul întregii Europe. În momentul de față trebuie să stabilim cum reacționăm în fața crizei globale, cum um, procedăm împotriva schimbărilor uh, climatice, cum uh, abordăm problema migrației, etc. Toate aceste provocări cer o eficientizare a procesului decizional, însă cetățenii sunt cei care vor decide cu, uh, cu privire la maniera în care părerea lor a fost într-adevăr respectată în noul text de tratat, iar irlandezii vor avea această ocazie la 2 octombrie când va fi organizat noul referendum. Uh, fiecare stat cred că ar trebui să organizeze un astfel de referendum. Domnule Vatimo, întrebați dacă Uniunea Europeană are sau nu ceva de spus în legătură cu libertatea presei. Mai mulți comisari au dat declarații recent în legătură cu nevoia de a apăra independența presei și mass media în general. Și cred că acesta este principiul care trebuie să stea la baza muncii noastre și um, perspectivei noastre în legătură cu drepturile fundamentale pe care se bazează astăzi Uniunea. Deci, mai mulți dintre noi am încercat să acționăm în acest, uh, la acest capitol sunt de acord cu dumneavoastră în a spune că, într-adevăr, e nevoie de o dezbatere aprinsă. Controversa politică face parte din vitalitatea acestei, acestor eforturi. Uitați-vă pe blogul meu și veți vedea că am permis exprimarea punctelor de vedere celor mai extremiste și m-am dus și la întâlniri public, ce, la care m-am întâlnit cu cei care au votat nu, cu cei care se opun um, Uniunii sau inițiativelor noastre. Este important să avem o dezbatere foarte aprinsă. Este de tradiție în statele nordice, dar este valabilă peste tot. Nu trebuie să um, le închidem gura oamenilor, din potrivă trebuie să să invităm la dezbatere atât cei care sunt pentru cât și cei care sunt împotrivă. De ce Citiți ziarele italiene zilele astea să vedeți cum se abordează aceste lucruri, spune domnul Vatanu. Oh, ok, I, I think, uh, I, I think that very... Cred că foarte des ziariștii spun că afacerile europene sunt plictisitoare, greu de explicat din cauza cadrului instituțional, de multe ori în 23 de limbi, de multe ori se bazează pe consens sau compromis, nu pe drame și conflicte. Deci avem toate aceste elemente care joacă împotriva uh, transformării acestor uh, acte legislative în știri interesante și pentru că, sincer, actele legislative rare ori uh, um, duc la titluri uh, interesante în ziare. Dar noi uh, vrem să spunem că aceste acte legislative afectează viața cetățenilor. De aceea facem broșuri Um, de informare legătură cu modul în care legislația europeană afectează viața cetățenilor de rând. Am făcut din ce în ce mai multe astfel de broșuri. E oare vorba de propagandă? Să fim atenți, pentru că văd cum uh, vor unii să folosească termenul de propagandă. Când spuneți propagandă, doriți să creați în mintea oamenilor ecoul uh, vremurilor comuniste, dar din câte înțeleg eu, propaganda înseamnă controlul mass mediei și educației. Noi nu trebuie să facem acest lucru. Avem pre- presă liberă în Europa și care ne, crit- ne critică de cele mai multe ori. Deci criticile împotriva noastră sunt uh, mult mai frecvente decât uh, um, ocaziile cu care, în care presa spune amin la ce face comisia. Deci, bineînțeles, e nevoie de independență în acest domeniu și de cele mai multe ori suntem criticați pentru că suntem prea plicticoși, pentru că legislația noastră este plictisitoare și modul în care explicăm este plictisitor. Dar noi nu facem propagandă. Oricum, oamenii eh, europeni nu ar tolera așa ceva. Trebuie să ne asigurăm că abordăm lucrurile din perspectiva cetățenilor. Este dreptul cetățenilor să știe ce se întâmplă și să-și spună cuvântul. Să ne critică, de, critice de asemenea dacă doresc. Iată ce trebuie să facem și ce ocazie trebuie să le dăm. Mulțumesc! Acum mai avem șapte persoane înscrise la cuvânt și vă rog să nu abuzați de timp. Două minute de persoană. Domnul Martin. Ja, äh, nachdem Sie vorher niemanden die Redezeit äh, begrenzt haben, will ich... Ați limitat acum uh, timpul alocat vorbitorilor. Voi încerca să fiu concis. Doamna Wallström, în uh, ultimii ani m-am transformat într-un mare critic al dumneavoastră. Nu vă critic din punct de vedere personal, pentru că apreciez angajamentul dumneavoastră. Uh, trebuie să recunosc că am cerut să devin membru al Comisiei pentru Cultură, tocmai datorită faptului că mi-am dat seama că lucrurile importante nu au fost soluționate. Vedem uh, în uh, sondaje o serie de, de diferențe în ceea ce privește modalitatea sau modul în care este conștientizat uh, procesul european și uh, uh, modalitatea în care sunt într-adevăr conduse aceste afaceri europene. Dacă vom reuși să intrăm în niște discuții cu Uniunea Europeană și China uh, cu, uh, îmi cer scuze, Statele Unite și, uh, și uh, China în cadrul unor reuniuni G3, atunci sunt convins că vom reuși să fim mult mai eficienți. Consider că premisele stipulate de dumneavoastră sunt foarte bune. Însă, spuneați că participarea la vot a crescut în statele în care au, au existat dezbateri politice și în acele state în care Uh, partidele au vorbit despre teme europene. Uh, statul meu este un exemplu uh, elocvent în acest sens. 6% în plus participare la vot, în timp ce în celelalte state participarea la urne a scăzut. Însă nu sunt de acord cu, uh, susțin, cu faptul că ați spus că Uniunea Europeană sau Comisia Europeană a sprijinit o serie de dezbateri aprinse pe teme europene. Nu. Uh, consider că în dezbaterile acestea sprijinite de către Uniunea Europeană, cei care critică nu au dreptul să ia cuvântul. Îi excludeți de la discuții pe toți cei care doresc să își uh, își uh, spună părerea contrară. Uh, Frankfurter Allgemeine Zeitung spunea anul trecut într-un articol că Uniunea Europeană um, procedează greșit când vine vorba de diferitele rapoarte pe care le votează. Și cred că din acest punct de vedere dumneavoastră ați, uh, ați, par, ați procedat greșit. De cele mai multe ori cred că ați sprijinit, i-ați sprijinit tocmai pe acei jurnaliști care aveau doar lucruri bune de spus cu privire la Uniunea Europeană, excluzându-i pe cei critici. Sper că urmașul dumneavoastră în această funcție de com comisar va reuși să facă o treabă mai bună. Repet, vă admir foarte mult, însă consider că politica dumneavoastră a generat o polarizare a mass mediei. I-ați sprijinit pe cei care erau uh, pentru Uniunea Europeană, i-ați uh, cenzurat, practic, pe cei care uh, își exprimau păreri contrare. După părerea mea, în ceea ce privește modalitățile de comunicare, internetul ar trebui să fie cel mai sprijinit. Trebuie să le oferim uh, informații cetățenilor ce, când, cum se întâmplă, unde se întâmplă. Din păcate, lucrurile acestea nu se întâmplă la nivelul dorit în momentul de față. nicht vergessen. ich wollte nur sagen es gibt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 pe doamna comisar și am fost impresionat de angajamentul domniei sale, am fost impresionat de eh, pozițiile și rezultatele obținute de domnia sa. Cred eh, efectiv că este vorba de o tradiție și eu eh, sunt fost jurnaliste, nu vreau să mă lansez într-o uh, declarație politică, dar există o serie întreagă de uh, întrebări precise pe care vreau să îi le adresez. Am uh, experiență în ceea ce privește alegerile europarlamentare. Mă întreb dacă au existat anchete privind inițiativele în acest domeniu și care au fost rezultatele acestora. Deținem informații conform cărora multe lucruri spuse aici se bizuie pe abordări politice și pe unele ipoteze. Avem nevoie de expertiza necesară care să eh, ne eh, spună care este realitatea efectivă și ce efecte are uh, acest gen de propagandă asupra populației. Cred de asemenea că spațiul european este deosebit de important, sigur, cu o serie întreagă de elemente tehnologice ne permit să avem inițiative, să utilizăm uh, rețelele de radio și televiziune, internetul, dar este necesară crearea unei opinii publice europene. Este vorba uh, de o acțiune efectivă a opiniei uh, publice ce va face Comisia pentru a crea această opinie publică europeană? Există inițiative din acest punct de vedere? Se vorbește adesea despre uh, suscitarea unui interes comun și poate că ar fi bine să existe unele referendumuri sau un vot comun să spunem, uh, în legătură cu uh, alegerea unui comisar sau cu unele acțiuni care să permită uh, oamenilor care doresc să se angajeze în activitate să o facă. Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovana gospa komisarka, tudi jaz Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. V-am ascultat cu mare atenție. Ne-am uh, exprimat îngrijorarea legată de faptul că nu ne apropiem prea mult de cetățenii noștri. Nu știu dacă gândul european a fost neapărat mai uh, puternic în trecut. Consider că această mentalitate europeană se îmbunătățește sau se întărește în timp. Există însă și diferențe. Uh, dacă facem o comparație între Europa de vest și Europa de est, mă refer în special la noile state membre, ne dăm seama că în ceea ce privește participarea la vot, diferențele sunt uh, marcante. Uh, în uh, Slovenia, participarea la urne a fost scăzută. Noi am deținut uh, președinția Consiliului European și cu toate acestea situația nu s-a îmbunătățit. Aveți oare o strategie deosebită pentru statele membre în care această identificare, grad de identificare cu Uniunea Europeană nu este prea marcant, suficient de marcat uh, la nivelul cetățenilor? Putem oare interveni în sistemele de învățământ? Uh, ne putem uita la, oare la programa școlară sau nu avem dreptul să ne implicăm la acest nivel? Uh, putem însă, dacă lucrul acesta este posibil, să sprijinim latura europeană. Consider că, folosind o politică soft, am putea convinge cetățenii europeni că trebuie să se identifice cu Uniunea Europeană, această identificare nu neintrând în contradicție cu identificarea cu propriul stat după părerea mea, pot să fiu atât cetățean al Sloveniei cât și cetățean al, cetățean al Uniunii Europene, însă Uh, mulți cetățeni nu au această atitudine. Cum putem să eliminăm problema aceasta? Trebuie să uh, transmitem faptul că Uniunea Europeană este și o entitate, entitate culturală, nu doar una de natură financiară. Boris. Szanowna Pani Komisarz, także chciałem gorąco podziękować za tą interesującą... Vreau să Mulțumesc, doamnei comisar, pentru prezentarea foarte interesantă și vreau să-i atrag atenția asupra două elemente. Pe de o parte, a spus faptul că noua strategie de comunicare a Comisiei se vorbește și despre crearea unei rețele de cooperare între canalele de radio și televiziune în scopul uh, de a comunica despre deciziile importante ale Uniunii Europene într-un limbaj mai simplu. Într-adevăr, e important să se facă o comunicare mai simplă, mai transparentă către cetățeni. Deci vă atrag atenția asupra acestui element. Canalele de televiziune și posturile de radio trebuie să țină cont uh, de dimensiunea locală și regională care au uh, um, care are un impact major asupra cetățenilor. Deci uh, să, trebuie să țină cont de această uh, structură descentralizată pentru a spori transparența și claritatea comunicării. Ați vorbit în al doilea rând uh, și despre o dependență. Nu avem uh, informații concrete, dar ar fi bine să le avem. Cum putem folosi instrumentele pe care le avem la dispoziție, de exemplu, internetul uh, care a permis uh, sporirea prezenței la vot în anumite țări membre mai ales într-un stat membru, cu o situație deosebită. Deci poate am putea folosi acest instrument mai mult la următoarele alegeri parlamentare, având în vedere că punem în aplicare strategia de la Lisabona și inovăm și în acest aspect legat de viața politică a cetățenilor. Deci la viitoarele alegeri ar fi bine ca cetățenii să poată vota prin internet um, și acest lucru ar fi și în avantajul persoanelor cu handicapuri și ar permite și o participare sporită a tinerilor, uh, mai ales cei sub 25 de ani, care, după cum știm, reprezintă procentul, uh, reprezintă tranșa de vârstă care participă cel mai puțin la alegerile europene. Bineînțeles, uh, există limite de timp uh, pentru aplicarea acestor soluții la nivel național. De exemplu, în țara mea, președintele și-a exprimat un veto împotriva acestei soluției, soluție. Eu cred că trebuie să permitem uh, să oferim această posibilitate cetățenilor din toate statele membre la următoarele alegeri. Deci, iată, este propunerea, sugestia mea să se țină cont de acest element în legislația europeană. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Mm, țin să vă felicit uh, pentru tot ceea ce ne-ați spus, pentru entuziasmul de care dați dovadă, pentru că, din punctul meu de vedere și din uh, Um, ținând cont de regiunea din care vin eu, nu e ușor să faceți ceea ce doriți să faceți. În legătură cu alegerile europene și, după cum a spus și alți colegi, acestea nu au uh, reprezentat o experiență tocmai pozitivă. Prezența la vot este, bineînțeles, un element cheie. Noi suntem deputați în Parlamentul European, care trebuie să fie o instituție democratică. Dar dacă lumea nu vine să voteze și deci nu ne votează multă lume, credibilitatea noastră scade în consecință. Deci e foarte important să facem ceva. Și m-a intrigat faptul că prezența la vot a crescut în 11 state membre. Aș vrea să știu care sunt aceste state membre. Ați spus că atunci când s-a făcut acolo campanie în legătură cu problemele europene, a crescut prezența la vot. Eu aș avea mai, nevoie de mai multe informații în legătură cu aceste state membre, pentru că Unii cred că, cam, că această campanie în, în legătură cu afacerile europene riscă să dăuneze uh, prezenței la vot. Deci eu aș avea nevoie de informațiile pe care le dețineți dumneavoastră pentru a lupta împotriva acestei idei. Deci ce studii aveți în legătură cu comportamentul electoral pentru a putea vedea ce putem face pentru a um, avansa și mai mult în această direcție, pentru a comunica mai bine Eh, Domnul Rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin... Eh, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru expunerea dumneavoastră pe care am urmărit-o cu multă atenție, ca și privind acțiunile dumneavoastră în calitate de comisar. Dacă veți obține un al doilea mandat, va fi foarte bine. Dacă nu, vă mulțumim pentru activitatea depusă până în prezent. Am apreciat faptul că ați uh, Uh, vorbit despre respectarea diversității, despre acceptarea discuției, dezbaterii în contradictoriu. Avem nevoie de aceste eleve, elemente pentru că nu există un punct de vedere unic în ceea ce privește progresul Uniunii Europene într-un fel sau altul. În Parlamentul European nu ne prea plac uh, criticile și nu este o bază bună pentru dezvoltarea dezbaterii. Ni se spune că suntem ambasadori europeni, dar aceasta înseamnă să știm bine care este atitudinea noastră față de alegători, față de cetățeni, cum ne comportăm față de ei, fiindcă există oarecum o prăpastie între noi, euro parlamentari și cetățeni. Acest lucru trebuie să se reflecte în toate țările, în toate statele membre pentru a atrage cetățenii la vot. Avem nevoie de această comunicare, de această diversitate a dezbaterilor, inclusiv uh, discutarea contradicțiilor. Consider că ați răspuns corect în ceea ce privește situația din Irlanda. Asta mi-amintește un cântec al lui Costello. Ă, e ca mulțumirea, să spunem, menoriașilor într-o parohie. Ă, trebuie să vedem ce putem face ă, pentru ca Suedia să intre în zona uh, Uh, euro. Pentru noi este foarte important uh, acest lucru și mă întreb ce poate face Uniunea Europeană pentru a atrage Suedia. Mai există două persoane care vor să ia cuvântul. Doamna Ferhai, Doamna comisar, mai întâi de toate vă mulțumesc pentru intervenția deosebită de angajată. Ne-ați arătat cât de multe proiecte au fost demarate în trecut. Uh, Asta pentru a aduce Europa mai aproape de, Uniune, de cetățenii europeni și care au fost uh, succesele reputate. Provin dintr-o regiune aflată aproape de granița cu Olanda și Belgia, din Germania. a trăi într-un alt stat decât cel de origine a devenit de la sine înțeles în, uh, în momentul de față. Înțelegem că avem, datorită Uniunii Europene, acest drept, însă, în același timp, nu înțelegem neapărat ce înseamnă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este ceva negativ, este biro- un uh, organism birocratic, asta e Ăsta este mesajul pe care îl primim, practic, prin uh, mass media. Care este întrebarea pe care mi-o pun? Cum putem uh, modifica această imagine a Uniunii Europene, uh, imagine prezentată de către uh, mijloacele de comunicare în masă. Cum putem să trecem peste această imagine uh, concentrată pe birocrație? Cum le putem arăta oamenilor ce se întâmplă în favoarea lor? După părerea mea, nu există suficiente informații furnizate în acest sens și tocmai de aceea oamenii află doar criticile aduse europene, Uniunii Europene. Ar trebui să punem accent și pe informațiile pozitive. Ar trebui să încercăm uh, să punem accent și noi în munca noastră cu cetățenii tot mai mult accent pe aspectele pozitive ale Uniunii Europene, lucru pe care nu-l facem până în momentul de față. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru modul în care ați condus până acum ședința. Îmi place stilul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru uh, ceea ce a spus până acum. Eu vin din Irlanda. Și cred că faptul că s-a votat împotriva tratatului uh, la ultimul referendum este un exemplu foarte bun de lipsă de comunicare pentru că garanțiile date sunt date în legătură cu ce nu apare în tratat. Oamenii credeau că apăreau că anumite lucruri uh, uh, sunt stipulate în tratat, dar de fapt nu. Lucruri în legătură cu avortul, cu impozitarea și așa mai departe. Dar unii au spus, au comunicat că s-ar prevedea așa ceva în tratat uh, Uh, și de aceea tratatul a pierdut. Trebuie să ne asigurăm uh, că aceste lucruri sunt corectate înainte de următorul vot. S-a votat o creștere a bugetului pentru sport, lucru important. Vă întreb, dacă dacă doriți să sporiți comunicarea, să apropiați Uniunea de Cetățeni, are Comisia o strategie pentru a se implica mai mult în domeniul sportului, care este foarte important și, bineînțeles, și această comisie va avea un rol de jucat în acest domeniu. Eh, eh, Ca membru al comisiei, dați-mi voie să spun și eu ceva. Cineva a spus că ar fi important să le arătăm cetățenilor ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista Uniunea Europeană. Uh, reușind astfel să îi sensibilizăm prin aceste informații. Am văzut uh, lucrul acesta uh, pe un panou electoral. ar, încercați să le arătați cetățenilor prin intermediul unor uh, unor uh, bucăți filmate, scurte, ce s-ar întâmpla Uh, dacă nu ar exista Europa, ce s-ar fi întâmplat de fapt. Și vom încerca uh, pe parcursul anului să promovăm aceste filmulețe. Uh, pentru că cetățenii nu se gândesc la lucrul acesta. De fapt, noi, cetățenii europeni, suntem victime ale succesului nostru. Am atins toate lucrurile pe care le-am atins deja și nu ne mai gândim la ele, după cum spunea și doamna Haines nu știm sau nu înțelegem, nu vedem cât de importante sunt lucrurile deja obținute. Poate uh, vom reuși să transmitem cetățenilor ce s-ar fi întâmplat dacă Uniunea Europeană nu, a, nu ar fi existat. Și acum mă rog pe doamna Wallström să ia cuvântul. Nice words of thanks. Mulțumesc încă o dată pentru cuvintele dumneavoastră frumoase, dar uh, și pentru întrebări. Aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri de principiu. Cum se creează sentimentul pre-european? Aceasta a fost întrebarea dumneavoastră. Cred că e nevoie de trei uh, elemente pentru a crea o sferă publică europeană. Este, acest lucru este important pentru că se iau decizii la nivel european deci la un nivel superior și trebuie să creăm legături între cetățeni și cei care decid la nivel european. Avem nevoie de o cultură politică mai europeană. Partidele politice trebuie să integreze probleme europene în uh, dezbaterile lor de zi cu zi. Trebuie să aibă programe de orientare europeană. Aceasta trebuie să devină o componentă naturală, normală a dezbaterii politice. Și asta înseamnă că trebuie să identificăm cum putem avea o dezbatere în legătură cu noul tratat sau alte lucruri în Italia, Finlanda sau Slovenia. Cum putem face acest lucru? Mm, dacă la știri nu se vorbește prea des despre aceste lucruri, cum putem face pentru a crea această cultură mass media mai europeană? Acest lucru se poate face încurajând ziariștii să știe mai multe, să învețe mai multe despre Uniune, pentru că și ei se plâng uneori că e prea greu de înțeles ce se întâmplă aici și de aceea nu pot să vorbească despre asta. Știți că avem un centru pentru ziariști pentru oamenii din mass media, de, unde oferim cursuri de formare pentru aceștia. Eu am încredere în independența lor pentru a nu accepta vreo îndoctrinare sau propagandă. Dar trebuie să formăm ziariștii. Trebuie să vedem dacă prin aceste rețele pe internet sau în alte moduri putem uh, suscita mai multe dezbateri europene mass media. Al treilea element important este de a crea spații de întâlnire pentru cetățeni și putem folosi birourile noastre de, inter... de mm, reprezentare, casele Uniunii Europene, unde Parlamentul și Comisia împreună au sedii care pot fi deschise, nu trebuie să fie doar uh, Uh, locuri unde se stochează uh, broșuri vechi, pot să aibă loc dezbateri, chiar concerte, pot să se se poate discuta despre Europa și despre afacerile europene legătură cu care noi luăm decizii cred că am făcut deja o schimbare importantă în descentralizarea activității noastre. Bineînțeles, niciodată nu vom fi făcut suficient. Nu putem controla totul de la Bruxelles. Trebuie să acționăm la nivel local și cred că ne-am deschis deja oarecum perspectiva deschizând aceste locuri. Ehm, trebuie să continuăm. Bineînțeles, ceea ce am făcut nu este perfect, situația nu este perfectă ehm, avem trebuie să ne confruntăm cu uh, 27 de state membre. Bineînțeles că s-au făcut și greșeli. Există și exemple de practici uh, negative. Uneori, uh, uneori, uh, unii sunt foarte critici uh, Bineînțeles, se fac greșeli, suntem departe de perfecțiune, dar abordarea trebuie să fie cea bună și anume abordarea trebuie să fie faptul că dreptul, că cetățenii, uh, că, că cetățenii au dreptul de a ști aceste lucruri. Anumite state membre, poate chiar uh, miniștri care consideră că strict statele membre trebuie să se ocupe aceste lucruri și că instituțiile nu trebuie să aibă nimic de spus, că nu trebuie să aibă nicio legătură cu cetățenii. Eu cred că este atitudine foarte neprofesionistă și învechită. Din potrivă, cetățenii doresc să fie consultați în legătură cu propunerile noastre importante, doresc să aibă un cuvânt de spus și pot să o fac astăzi pentru că lucrurile sunt disponibile pe internet. Deja am depășit uh, ideea demosurilor uh, la nivel național. Creăm acum un, deos, cre, creăm acum un demos european datorită mijloacelor de comunicare în masă de care dispunem și trebuie să, comunic, să continuăm cu aceste eforturi și dumneavoastră aveți un rol important de jucat uh, ca membrii acestei comisie. Dumneavoastră, comisii. Dumneavoastră veți fi în linia întâi. Uh, deci cred că aceste trei elemente sunt necesare pentru a crea o sferă publică europeană. Noi am uh, inițiat primii pași, dar aceste eforturi trebuie continuate, cineva trebuie să le apere, să le susțină. Cred de asemenea că este foarte important ca prin birourile de reprezentare să comunicăm cu media locală și regională. Este foarte important acest lucru și de multe ori uh, în statele membre Colegii mei din comisie merg de multe ori în capitală, dar dacă cineva merge la Cork, nu rămâne doar la Dublin, um, vizita acestor persoane vor fi uh, prezent, va fi prezentată și în media locală, nu doar în cea națională. Am o propunere, pentru că am ascultat ceea ce ați spus în legătură cu, și întrebările dumneavoastră în legătură cu rezultatele alegeri, alegerilor. Uh, doamnă Pac, poate ați luat această inițiativă și poate că Comisia pentru Cultură și Comisia Europeană împreună ar putea organiza un seminar pentru a analiza rezultatele alegerilor și poate ar trebui uh, să ne bazăm pe informațiile empirice de la Eurobarometre și uh, pe alte statistici pentru a discuta în profunzime rezultatele alegerilor uh, pentru a le analiza. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să folosim votul electronic. Sistemele electorale din statele membre sunt uh, învechite. În multe state membre nu se poate vota nici prin poștă. În uh, Suedia sau Estonia, unde s-a folosit uh, votul electronic, uh, prezența la vot a crescut foarte mult, în mod exponențial. Unele state membre aveau, stații, uh, aveau secții de votare volante în autobuze um, și deci a fost ușor pentru cetățeni să voteze um, astfel, folosind aceste posibilități. Oricum, uh, dezbaterea politică de la nivel național afectează uh, aceste măsuri. Bineînțeles, uh, partidele politice de la nivel național au o incidență majoră asupra prezenței la vot, pentru că este de responsabilitatea lor. Dar eu cred că trebuie să se faciliteze votarea. Acest lucru va fi din ce în ce mai important, mai ales în cazul tinerilor. Mulți au spus că dacă am folosit votul electronic peste tot, uh, am fi avut o prezență mult mai mare la vot. Noi am încercat să mobilizăm pe tineri uh, prin reclamele pe MTV sau um, alte mijloace care li se adresează, dar nu a fost suficient. Dacă oamenii consideră că e un vot uh, pentru sau împotriva guvernului național, și nu se dă o dimensiune europeană acestor, acestui vot, uh, lucrurile sunt mult mai dificile. Dar am văzut noi uh, că acolo unde partidele aveau adevărat program european și mass media a ajutat, am obținut rezultate mai bune, prezență mai mare la vot. Oricum, eu cred că ar fi bine să facem o analiză um, amănunțită pentru a afla motivele a ceea ce s-a întâmplat. Mă uit dacă am uitat ceva. Poate finlandezii pot să-i convingă pe suedezi să adopte moneda euro, nu știu, oricum. Eu, într-adevăr, am făcut campanie în favoarea monedei euro și toate partidele politice au, însă au uh, promis să respecte rezultatul referendumului uh, pe o perioadă destul de lungă de timp și Uniunea respectă aceste uh, rezultate. În Irlanda, Franța și regatul țărilor de jos, când i-am întrebat pe cetățeni de ce au votat da sau ba, am observat elemente comune și anume faptul că mulți cetățeni au considerat că nu au beneficiat de suficiente informații, că nu au înțeles practic acest document uh, foarte ilizibil. În al doilea rând, uh, anumite elemente parte din dezbaterea strict națională au afectat pozițiile cetățenilor, precum și anumite probleme concrete, um, cum s-a întâmplat în Irlanda. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont, să respectăm uh, ceea ce spun oamenii, uh, pentru a corecta aceste neajunsuri, uh, să găsim o soluție care va afecta întreaga Europa. De aceea, facem eforturi în Irlanda pe, în interesul tuturor, pentru că a fost un proces de durată în care au fost uh, implicate multe state membre și în două state membre s-a votat în favoarea textului constituțional. Deci ce facem cu cei care au votat în favoarea acestui text? Eu cred că liderii trebuie să se asculte unii pe alții și să găsească împreună o cale. Nu știu Îmi pare rău, poate ar trebui să știu mai bine, dar nu știu dacă avem un plan deja pentru sport. Se pare că Comisia se ocupă de acest aspect. Cu ajutorul dumneavoastră sunt convinsă că vor pregăti acest uh, plan și mai bine. Știu că este o metodă bună de a lua legătura cu cetățenii, pentru că mulți cetățeni sunt foarte interesați de evenimentele sportive, nu doar uh, de transferurile de jucători și așa mai departe. Cu siguranță vom discuta din nou aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Le-am notat pe toate, am notat toate cele spuse și în momentul în care voi avea informații suplimentare, voi veni din nou în, în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, doamnă comisar. Cred că doamna comisar este persoana potrivită pentru depășirea tuturor acestor provocări cu care ne confruntăm uh, cu toții. Cu siguranță, doamna comisar poate conta pe noi, noi contăm pe dumnea ei. Până în momentul de față, doamna raportor a făcut tot ce i-a stat în, pu- în putere. Vă mulțumesc foarte mult, vom păstra legătura. Am discutat deja punctul altele, prin urmare, ordinea de zi s-a încheiat. Vă mulțumesc mult! următoarea ședință, 5 octombrie, ora 15. Este o zi de luni. Și mai apoi ne, ne reunim și marțea de la 9. Le mulțumesc interpreților pentru munca depusă și ei sunt liberi acum. La revedere!